Bun venit tuturor după vacanță. Mă bucur că avem ocazia să ne reîntâlnim, odihniți, sper, uh, entuziaști și pregătiți să facem față celor 8.000 de amendamente pe care urmează să le analizăm. Dar uh, trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, vă uh, comunic că avem interpretare în toate limbile. Punctul 2. La ordinea de zi aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 18-19 iunie, 25 iunie și din 9 și 10 iunie, iulie 2012 dacă nu există observații până la finalul ședinței, atunci aceste procese verbale sunt considerate ca fiind adoptate. Doresc să vă mai informez că ședința de astăzi se transmite prin internet. Doresc de asemenea să vă comunic că în uh, Comisia INTE uh, se pregătește un raport de inițiativă privind uh, evoluțiile relațiilor comerciale cu Statele Unite, pe 10 octombrie urmează să se voteze în comisie. Și uh, pentru că nu mai este posibil ca și comisia noastră să se ocupe de această problematică, timpul fiind prea scurt, vă propun ca amendamentele să fie transmise direct secretariatului Comisiei INTE înainte de 19 septembrie. Doresc de asemenea să vă mai spun că există un pachet foarte cuprinzător de amendamente uh, care uh, uh, dumneavoastră ați obținut deja aceste amendamente, nu se vor mai distribui alte copii, deci vă rog să le păstrați cu atenție. Și putem trece la punctul 4, este vorba de bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013. Este de langă, este prezentă în sală. Vă amintesc că uh, există și un punct de vedere al Consiliului uh, privind acest proiect de buget. A fost adoptat de altfel înainte de vacanța de vară și s-a anunțat că în legătură cu anumite linii bugetare ale politicii agricole comune urmează să fie operate reduceri în ce privește programele de stimulare, de pildă, uh, a dezvoltării rurale. Uh, Votul nostru de astăzi este foarte important. Avem 35 de amendamente în legătură cu acest buget pentru exercițiul financiar 2013. Doresc să vă mai spun că pe 18 septembrie vom avea următoarea noastră ședință în legătură cu avizul. Vom vota în legătură cu acest proiect de aviz, dar și în contextul propunerea noastră de amendament. Și acum uh, o salut pe de la Lange și pe reprezentanții comisiei și îi dau cuvântul lui Esther dacă dorește, dacă nu, putem trece imediat la vot. Pentru a uh, parcurge lucrurile foarte repede, vă propun să ridicăm mâna la vot. S-a deschis votul și începem cu amendamentul 5200. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Aș spune că se respinge. Există obiecții? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5219, următorul amendament, declar uh, votul deschis cine este pentru, împotrivă. Cineva împotrivă? 5219, nu. Bun. Cine? Se respinge. 5229. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 5218. Cine este pentru? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dorește cineva o verificare electronică în legătură cu 5218? Da, putem să verificăm. Deci, s-a deschis votul. Și dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. S-a închis votul. Se respinge. Se pare că ă, cineva nu are cartela de vot, dar diferența nu este substanțială. 5223. 5223. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Cinci mii două sute și cinci 2, unu 7, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 5202 și 5216. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5203. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5226 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5219. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic, e cel mai bine pentru că a fost mai greu de văzut. Deci, 5219. A votat toată lumea, se respinge. Ce urmează? 5228. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 5227. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5225. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5219. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, să adoptăm. Cinci 224. Cine este pentru? Mă scuzați, spune președintele. 5219 în ce privește carnea de pasăre. Cine este pentru? Împotrivă împotrivă, cine este împotrivă, cine se abține, se respinge. Cinci mii. 224. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5232. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5231. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5234. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5222. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se pare că se respinge. Verificăm dacă doriți. Verificăm. 5220. Vă rog să votați în legătură cu 5220. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 15 împotrivă, 11 pentru, deci se respinge. 5204. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5221. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5.000 207 pentru. Cer scuze, spune președintele. 5209. 5209 pentru, potrivă, abține, se adoptă. 5207 acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 2522, cine este pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc! putem merge mai departe. Mulțumesc lui Este de Lange pentru activitatea desfășurată și mergem mai departe. Vă amintesc că 4 septembrie este termenul de depunere a amendamentelor în legătură cu proiectul de aviz. Trecem acum la punctul 5 și vă solicit puțin atenția, pentru că evoluăm în domeniul primului act delegat în legătură cu pachetul lactatelor în domeniul agriculturii. Și vă amintesc, Comisia face propuneri să se uh, elaboreze norme pentru recunoașterea organizațiilor care cooperează transfrontalier, este vorba de organizații ale producătorilor uh, transfrontalier uh, pentru uh, în domeniul produselor lactate. Este vorba despre volumul laptelui de vacă care este furnizat de către producători. Conform articolului 200 80, este posibil ca aceste urme să intre în vigoare doar dacă Parlamentul nu va avea obiecții într-un anume termen. Deci aceasta este situația actelor delegate. Iar Comisia propune o procedură de urgență uh, pentru ca încă pe 3 octombrie intrarea în vigoare a acestor norme să devină posibilă. Există o scrisoare a comisarului Cioloș uh, cu argumentația domniei sale, a fost distribuită tuturor. Noi uh, știm care este termenul limită, 29 august era acest termen limită pentru înaintarea de obiecții și pentru că nu au fost uh, formulate obiecții, vă recomand acum ca noi acum, uh, prin acest no objection, să ne dăm acordul conform articolului 87a uh, din regulament și în felul acesta, la următoarea ședință plenară din septembrie, uh, să se poată lua decizia dacă și conferința președinților va fi de acord. Dacă sunteți cu toții de acord cu această procedură, Văd că nu există obiecții, atunci ă, acest act delegat este considerat ca fiind adoptat și în ședința plenară din septembrie va fi supus la vot. Și în felul acesta trecem repede la punctul 6. Este vorba despre raportul intermediar în vederea obținerii unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Vi viitorul cadrului financiar multianual este de importanță crucială. Punctul de plecare al avizului meu este poziția Parlamentului, așa cum a fost formulată pe 8 iunie și um, de către Comisia Șură și de asemenea pe 23 iunie 2011 Uh, a fost uh, formulată o asemenea rezoluție și în ambele ocazii Parlamentul a solicitat uh, ca bugetul PAC să fie menținut cel puțin la același nivel ca în actuala perioadă multianuală și anume în cifre reale. Și dumneavoastră cunoașteți proiectul de aviz, l-ați primit încă înainte de vacanța de vară și ați putut vedea că propunerile eh, comisiei eh, conțin anumite reduceri substanțiale. De aceea este necesară o creștere a cifrelor pentru rubrica 2 dacă uh, dorim să menținem aceste valori în termeni reali, să le păstrăm constante. Va fi vorba despre o înghețare a bugetului și nu o reducere. Am primit din partea Consiliului uh, o, informare că plătitorii, țările plătitoare nede își doresc un buget diminuat, în timp ce celelalte țări și-ar dori menținerea nivelului anterior. O reducere generală a bugetului Uniunii ar avea efecte, uh, sigur, palpabile asupra agriculturii și reforma PAC întotdeauna este foarte dificilă, ținem seama și de numărul mare de amendamente care ilustrează acest lucru. Opinia publică așteaptă uh, rezultate mai bune în cadrul politicii agricole comune. De aceea eu cred că bugetul PAC nu poate fi redus. Dați-mi voie și să amintesc că noi în legătură cu acest aviz uh, ar trebui să înaintăm amendamentele noastre până mâine, 4 septembrie, ora 12. Și deschid aici dezbaterea. Esther de Lange, după aceea am și din partea Comisiei o intervenție, doctor De Longo. Thank you, uh, present. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru proiectul de aviz pe care ni l-ați distribuit. Trebuie să vă spun că sunt de acord cu mare parte din ceea ce ați spus, deși nu sunt 100% convins că raportul uh, Lyon și raportul DES uh, sunt uh, întru totul potrivite pentru modul în care avem noi să le interpretăm. Trebuie așadar să fim foarte atenți la ceea ce spune Comisia cu privire la cadrul financiar uh, multianual. Am uh, văzut propunerile comisiei și, într-adevăr, după cum uh, ați spus, se propune o reducere semnificativă sau chiar o înghețare în deși în anumite sectoare e vorba doar de o înghețare și nicăieri reducerile nu sunt atât de mari ca în agricultură. Ca punct de plecare pentru negocierile din Comisie și din Consiliu, s-a uh, folosit un argument foarte important și de aceea este important să fim atenți la ceea ce spunem și vă sugerez ca în loc, uh, de, în loc să vorbim despre uh, revenirea bugetului la termenii uh, bugetului anterior, ceea ce ar însemna o creștere de 30 de miliarde, cred că o abordare mai prudentă a Comisiei noastre ar fi aceea de a semnala Parlamentului că uh, agricultura a suferit, este singura care a suferit o reducere atât de substanțială în propunerile Comisiei și că dacă ar trebui să se reducă și mai mult bugetul Uniunii Europene, ceea ce este o posibilitate clară dată fiind uh, poziția actuală, atunci nu agricultura ar trebui să fie cea din care să se uh, obțină aceste reduceri, ci ar trebui să se facă economii și în alte domenii. Cred că astfel am transmite un uh, semnal uh, celor care nu și-au dat încă seama că uh, agricultura a suferit reducerile cele mai uh, mari și că trebuie să fie și alte zone care să fie supuse acestei austerități în afara agriculturii. De aceea eu uh, sper să se depună ceva amendamente în acest sens și sper să primesc și sprijinul colegilor în acest sens. Cred că aceasta ar fi o abordare prudentă din punct de vedere politic al comisiei noastre și uh, pentru că dacă nu ne-am uh, am risca o um, credibilitate mai redusă atunci când vine vorba despre a fi ascultați. Mulțumesc. Mulțumesc, George. Sunt de acord cu tine. Prin urmare, o să încercăm să ținem seama de um, observațiile tale. Nu putem continua cu reducerile în acest domeniu. Esther, da, vreau să vă felicit pentru raportul dumneavoastră și cred că uh, el, arată, el arată foarte clar uh, poziția Comisiei și felul în care ea s-a folosit de cifre, astfel încât să ne facă să credem că, de fapt, bugetul agriculturii a fost uh, înghețat, când, de fapt, el a fost uh, redus folosirea acestor instrumente din afara bugetului uh, agricol uh, este foarte bună și sper ca în curând ele să fie create, dar deocamdată aceste instrumente nu au niciun ban, de aceea ele nu prea uh, sunt cadouri, ci mai degrabă sunt o cutie goală pe care o primim. Am citit uh, avizul dumneavoastră înainte de vară și, într-adevăr, peste vară s-au întâmplat multe lucruri. Prin urmare, trebuie să fim mai expliciți în ceea ce privește reducerile semnificative din agricultură comparativ cu alte domenii și vreau să adaug că am putea face acest lucru în termeni mai puțin diplomatici. Apoi, în ceea ce privește uh, solicitarea de a reveni la dimensiunea uh, reală a bugetului anterior, acolo trebuie să fim diplomați mm, ca să nu ratăm atingerea obiectivului. Să spunem cumva printre rânduri mai degrabă că vrem ca bugetul anterior să rămână același. Uh, trebuie să ne asigurăm că nu rămânem în afara negocierilor și ce am mai discutat în grupul nostru astăzi se referă la punctul 7, legat de flexibilitatea uh, deplasării fondurilor între cei doi piloni uh, ai politicii agricole comune. Evident, este un lucru care rămâne, uh, care rămâne deschis în cadrul discuțiilor și vreau să fac o legătură cu privire la decizia finală pentru că nu mi se pare foarte înțelept să uh, solicităm ceva despre care nu știm până la urmă ce formă va lua la finalul discuțiilor cu privire la politica agricolă comună. Iată așadar ce am avut de spus. În numele grupului meu vă mulțumesc pentru raportul cu care suntem de acord în mare măsură. Mulțumesc! Mulțumesc, Esther! Foarte bine! Domnul Sikierski are cuvântul. Mulțumesc. Va fi un dosar destul de dificil. Pentru că noi am tot discutat despre cadrul financiar multianual și am fost extrem de uh, echilibrați în ceea ce a privit doleanțele noastre, pentru că noi înțelegem care este situația în statele membre și înțelegem că trecem printr-o criză și că există și probleme interne în statele membre. Statele membre sunt profund îndatorate și de aceea eu cred că poate am cedat teren mult prea ușor celor care au planificat de mult să reducă bugetul nostru. După cum am spus, la ora actuală situația e destul de complexă și se naște și o întrebare. Cum vor reacționa fermierii când vor afla cum vor arăta veniturile? bugetul european e unul în evoluție și e unul care servește evoluției, pentru că ar trebui să aibă un efect anticriză. De aceea, noi trebuie să privim bugetul european cu alți ochi, pentru că reforma ar trebui să aducă beneficii tuturor, atât plătitorilor neți, cât și beneficiarilor. Asta o arată și cercetările științifice. Un alt aspect de menționat este că am deja o presimțire unde se vor face reduceri și nu se va reduce din primul pilon. Primul pilon asigură fluxul de bani în statele membre. Mă tem că reducerile bugetare vor apărea la pilonul 2. E vorba de pilonul 2, care servește obiectivelor de mediu. Ei bine, acest pilon ar trebui să ridice nivelul sprijinului pentru statele membre, pentru măsurile de uh, protejare a mediului. Dar iată că se schimbă balanța. Avizul nostru, sigur, ar trebui să fie unul echilibrat, uh, formulat pe un ton liniștit, dar să nu uităm uh, în ce fel de cadru acționăm noi acum și ce așteptări au fermierii de la noi, dată fiind situația în lume. Eu uh, sunt, de fapt, de acord cu antevorbitorii mei, dar aș adopta un ton puțin mai aspru, pentru că acesta este rolul nostru. Mai târziu vom fi întrebați ce ați făcut, cum v-ați exprimat opinia în momentul în care uh, s-a luat această decizie. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Do domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, vreau să mulțumesc pentru propunerile exprimate la prezidiu, pentru că e foarte clar că trebuie să vedem cum ieșim din această încurcătură. La un moment dat, uh, am spus în fața comisarului că putem să luăm multe decizii politice și putem să uh, tot uh, Uh, calculăm noi, dar până la urmă calculează și fermierii și și ei își dau seama, matematic vorbind, ce se întâmplă. Ei nu citesc neapărat uh, doar ceea ce scrie în ziare, ci văd exact ce se întâmplă la fața locului, la ei, în buzunarul lor, dacă vin mai mulți bani sau mai puțini bani. Pe atunci, la comisie se vehicula o serie de uh, cifre uh, și putem să ne alegem uh, adevărul pe care îl uh, apărăm. Noi vorbeam de o uh, măsură, comisarul de o măsură de austeritate și iată că acum lucrurile au devenit foarte, foarte serioase, iar inițiativa noastră trebuie să clarifice lucrurile. Pentru mine nu prea contează cum intitulăm aceste măsuri, uh, mă interesează ca valoarea nominală a banilor care ajung la fermieri să fie aceeași. Cum numim aceste măsuri și cum pavăm drumul către realizarea acestora chiar nu mă interesează, pentru că noi trebuie mai apoi să apărăm politica noastră în fața fermierilor. Dacă într-adevăr se ajunge la o altă uh, situație, dacă uh, într-adevăr, trebuie să întreprindem reduceri drastice, indiferent uh, din cauza uh, motivelor, atunci e clar că se pune sub semnul întrebării întreaga reformă PAC, pentru că este un pachet care poate fi implementat doar atunci când vom avea un buget pe măsură. Și de aceea avizul acesta este atât de important, pentru că e vorba de o dezbatere care trebuie să pună lucrurile în mișcare și să vedem exact câți bani avem la dispoziție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Peter! Acum dau cuvântul vicepreședintelui Jose Bove. Oui, euh, je pense que... Cred că suntem cu toții de acord că trebuie să apărăm un buget agricol important și că acesta este bugetul care ne va permite să ne desfășurăm politicile. Însă, dacă nu vom putea să convingem dincolo de comisia noastră și pe ceilalți membri ai Parlamentului, uh, dacă ni se vor opune și statele care vor reducerea volumelor, atunci trebuie să prezentăm un proiect coerent. Și de aceea există cel puțin trei elemente centrale pe care trebuie să ne pliem. Unu, Problema ocupării, dar asta răspunde și problemei crizei uh, ocuparea în cadrul agriculturii și în uh, cadrul rural trebuie susținută. În al doilea rând, atunci când vorbim despre o mai bună coerență în agricultură înseamnă că și aici vorbim despre măsurile de agromediu și trebuie să spunem că avem nevoie de bani pentru a le desfășura. Și al treilea nivel, care este atât o nevoie uh, bugetară cât și o nevoie de economii la nivel european, dacă nu reușim ca agricultura să fie mai autonomă vis-a-vis -vis de importuri, atunci nu vom putea ajunge la o mai bună balanță comercială. Și proiectul nostru trebuie să cuprindă atât exploatatorii cât și cetățenii, cât și balanța comercială. Vă reamintesc și cred că ați văzut cu toții, în 19 septembrie, toate asociațiile care se ocupă de agricultură din mediu alimentare calitate vor fi aici, la Parlament, pentru a se întâlni cu membrii Comisiei și cu eurodeputații. Cred că este indispensabil să restabilim legătura între cetățeni și acest Parlament pentru a ne putea susține și mai bine bugetul. Mulțumesc, Jose. Ulrike Rodust și apoi Albertes. Mulțumesc, vreau să mulțumesc și eu uh, prezidului pentru această inițiativă. Vreau să spun că eu nu sunt dispusă să facem mari uh, reduceri. Dacă vrem greening, dacă vrem ecologizare, nu vreau greenwashing. Nu uh, vreau o falsă ecologizare. E clar că ecologizarea costă bani, direct sau indirect. Și dacă discut cu fermierul și îi cer acestuia să Uh, vine vină cu cele 30%, atunci nu uh, pot să-i și spun și știți ceva, pe lângă toate acestea, noi uh, vă dăm mai puțin bani. E foarte clar uh, direcția în care trebuie să mergem. Am văzut ce se întâmplă la bugete. Mi s-a părut că aceștia ar fi de partea noastră. Aceștia ne spun, dacă într-adevăr vreți uh, să implementați ecologizarea, atunci vă sprijinim și atunci vom avea doar un singur uh, uh, oponent, și anume Consiliul. Consiliul, la rândul său, trebuie să uh, își dea seama că putem să implementăm 30% ecologizare doar dacă avem banii necesari. Dacă nu, eu nu stau la masa negocierilor. Mulțumesc. Mulțumesc, Ulrike, Albertes și apoi Brita Reimers. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă Paolo, îți mulțumesc pentru acest document de lucru care se îndreaptă în direcția cea bună. Subliniez uh, spusele colegilor mei. E vorba de o direcție generală uh, sprijinită de toate grupurile politice la Comisia noastră parlamentară. parlamentară. Sunt de acord că e nevoie, uh, dacă e nevoie de reducere, atunci acestea trebuie să fie de bun simț, nu neapărat aici, la agricultură și Vedem ce s-a întâmplat cu seceta în Europa, în Ungaria, în Portugalia, dar și în Germania și în alte țări. Aceste situații de urgență ne arată cât de important este venitul pentru fermieri. Pentru că este periclitată însă și existența acestora dacă noi nu venim cu plățile necesare. Cine uh, mizează pe o tonă de rapiță sau două tone de cereale și nu le obține din cauza secetei, are mari probleme, deci trebuie să intervenim noi. Un alt aspect foarte important în PAC, care poate fi uh, urmărit în evoluția sa, este următorul. Dacă fermierii nu sunt remunerați cum trebuie, dacă statul nu intervine cum trebuie, atunci automat sunt penalizați consumatorii prin prețul pe care trebuie să-l ofere pentru alimente în situațiile mai uh, dificile. Săptămâna trecută am urmărit ce s-a întâmplat în Letonia. Am fost într-o delegație și am văzut exact uh, cum arată o fermă care se dezvoltă după uh, căderea cortinei de fier. Uh, acea fermă are 12 vaci, uh, oamenii de acolo, fermierii, mi-au mulțumit foarte mult, ne-au mulțumit foarte mult pentru faptul că am sprijinit uh, dezvoltarea politicii agricole comune și că sprijinim existența fermierilor. E puțin, e o fermă mică, dar contează foarte mult în viața acelor oameni. Și da, cum a spus și Ulrike Rodust, dacă acele 30 de procente uh, inițiative de agromediu uh, Uh, sunt sprijinite, atunci trebuie să fie sprijinite cu banii care uh, au existat până acum, nu cu 20% mai puține fonduri. Noi nu putem să implementăm politica, politica agricolă comună așa cum ne dorim dacă nu beneficiem de mijloacele financiare necesare. Mulțumesc, Brita Reimers și apoi Elizabeth Köstinger. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc la rândul meu pentru acest raport foarte, foarte bun. Uh, Date fiind toate argumentele bune menționate deja, menționez doar un lucru. Nu trebuie să uităm că agricultura are o, um, un efect uh, direct in, sau indi, indirect, mă scuzați, asupra uh, mediului înconjurător, asupra industriei și așa mai departe. Fermierii, față de alte întreprinderi, au uh, posibilitatea de a investi regional e foarte clar că dacă fermierii sunt activi, atunci industria uh, e solicitată și ea, um, meșteșugarii sunt și ei uh, implicați. E vorba așadar de un lanț care e pus în mișcare uh, pentru producție. E o producție ciclică și să nu uităm acest aspect, pentru că la ora actuală vedem foarte mult uh, ce implicații are agricultura în toate celelalte sectoare de producție. Mulțumesc! Mulțumesc, Elisabeth Köstinger și apoi Martin Heusling. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc și eu uh, pentru acest raport. Sunt de acord cu ceea ce au exprimat colegii mei. Mulțumesc pentru primul uh, proiect al acestui document. Sunt de aceeași părere cu Esther de Lange. Colegii mei au spus deja că discuția aceasta despre ecologizare are sens doar dacă fermierii o pot, pot implementa ecologizarea, dar nu se poate dacă avem reduceri în continuare și cred că e în interesul nostru al tuturor să găsim o soluție bună. Eu cred că este foarte important să subliniem că E nevoie de subvenții pentru uh, fermieri, pentru că aceștia să ofere produse alimentare la prețuri decente pentru consumatori. Politica aceasta agricolă comună nu este o politică doar pentru fermieri, ci este o politică pentru uh, toți consumatorii europeni. Atrag atenția asupra pilonului 2. La dezvoltare rurală, Există foarte multe idei fanteziste în ceea ce privește reducerile ce pot fi întreprinse. Dar se discută foarte mult în statele membre despre ce se poate face și ce nu și cred că este foarte important să vedem cum anume putem să subliniem importanța dezvoltării rurale. Vreau să fac trimitere la propunerile lui Luis Capula Santos în ceea ce privește cadrul general de reformare. Eu cred că ar trebui să ne exprimăm cu toții la unison atunci când vine vorba despre modul în care putem interveni pentru agricultură și, în mod special, pentru fermierii noștri. Mulțumesc, Martin Heuschling. Mulțumesc foarte mult și eu. Vreau să spun că și eu mă tem, ca și domnul Sikerski, că dacă e să se facă reduceri, atunci e clar că va fi afectat disproporționat pilonul 2. Pentru că primul pilon e ceea ce merge de la Bruxelles în statele membre, dar la pilonul 2 e vorba de cofinanțare. Așa că ar trebui să spunem în aviz foarte, foarte clar că distribuirea de acum trebuie să rămână în picioare, iar la punctul 7 se menționează flexibilitatea la, între piloni, dar eu cred că ar trebui să spunem că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a face un transfer din primul pilon în uh, pilonul 2 și nu invers. Asta trebuie exclus din capul locului. Deci, să exprimăm foarte clar uh, acest lucru pentru ca statelor membre să nu le dăm uh, impresia că, pe de o parte, vine ceva de la Bruxelles uh, și de cealaltă parte, în ceea ce privește uh, dezvoltarea rurală și mijloacele de agromediu, se fac reduceri. Asta trebuie să fie poziția fermă a acestei comisii. Și vreau să mai spun încă un lucru, înainte de a uh, trage linia frontului. Uh, e foarte clar uh, că Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar despre ce înseamnă această reformă. E vorba de importanța ecologizării, e vorba de modul în care uh, exprimăm clar ce înseamnă ecologizarea în această reformă. Putem să spunem că prin ecologizare creăm noi locuri de muncă, de exemplu, să nu uh, insistăm să rămână toate aceste lucruri uh, dacă nu, nu facem niciun fel de reformă. Să fim puțin flexibili pentru că până la urmă e clar că vrem să uh, avem o reformă ambițioasă pentru care e nevoie de bani. Dar să ne autoconservăm și să spunem că toate trebuie să rămână așa în formula inițială uh, e o soluție care ne ajută foarte, foarte puțin. Mulțumesc! Mulțumesc, sunt de acord cu tine, Martin. Închidem această Uh, această dezbatere cu intervenția domnului Rubix. Mulțumesc! Vreau să sprijin și eu opinia generală exprimată în comisia noastră față de distribuirea um, veniturilor pentru exercițiul financiar ce se va derula până în anul 2020. Dacă vom avea mai puține subvenții în agricultură, a, uh, a, acest lucru nu ar trebui să ne surprindă foarte tare, pentru că mereu a fost așa. Dar de cealaltă parte, acum toată lumea așteaptă reformă. În ultima lună m-am, discut, m-am uh, întâlnit, mă scuzați, și am discutat cu foarte mulți fermieri din Letonia și Uh, toată lumea de acolo prețuiește spusele domnului Des și întâlnirile organizate de acesta în Letonia. Multă lume așteaptă acum ca promisiunile să fie transpuse în fapte, dar această realizare a promisiunilor va fi foarte dificilă. Eu uh, sprijin o manieră uh, diplomată de a ne exprima în documente, în același timp, totuși, vreau să atingem obiective concrete. Dacă reducem bugetul drastic, atunci noi uh, vom fi vinovații. vedem foarte clar uh, cum uh, evoluează lucrurile și încotro se duc uh, banii, de exemplu pe măsuri militare. Eu oricum sprijin acest aviz foarte mult și sper să avem succes. Mulțumesc, domnule Rubix. Luis Capula Santos în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte dificil să adaug ce, la ceea ce au spus uh, antevorbitorii mei. Însă aș vrea să subscriu uh, sprijinului general exprimat uh, vis-a-vis -vis de raportul dumneavoastră. Cred că Uh, cu amendamentele uh, care vor veni la el, acest raport uh, va reflecta foarte bine poziția comisiei noastre. Prin urmare, sper, după cum am spus, ca el, odată amendat, să fie adoptat, fiindcă el reflectă poziția majorității membrilor comisiei noastre. Aștept cu nerăbdare ca el să primească sprijinul larg al acestei comisii, după cum am spus președintele și acum să ascultăm pe uh, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mă alătur uh, observațiilor uh, făcute de antevorbitorii mei vis-a-vis -vis de proiectul de aviz. Noi l-am analizat și am discutat cu atenție uh, punctele exprimate acolo foarte clar. Este prima dată când am auzit și reacțiile dumneavoastră în cadrul acestei dezbateri și ele sunt foarte importante pentru noi și cu siguranță le, vor, le voi transmite superiorilor mei. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, evident că este foarte important că acest cadru este foarte important pentru politica agricolă comună, fiindcă el reprezintă um, fundamentul său și ne uh, permite să garantăm viitorul acestei politici ca fiind unul solid. Vreau doar să vă reamintesc două aspecte pur tehnice vis-a-vis -vis de acest raport. Mai întâi, în perioada 2007-2013, Limita uh, s-a stabilit în 2002. În acel moment, aceasta uh, însemna o reducere reală a finanțării PAC, fiindcă fondul de ajustare la inflație nu a, ajunsese la, variant, la suma totală, se compensase doar o parte din uh, valoarea inflației. Uh, Iată așadar un important punct de comparație dintre acea perioadă și perioada la care ne referim astăzi. Și ca răspuns la câteva dintre observațiile formulate în sală, o să vă spun că propunerile noastre pentru perioada 2014-2020 au fost întotdeauna uh, prezentate cu titlul de înghețare vis-a-vis -vis de anul 2013, nu de restul acestei perioade. Însă, dat fiind faptul că se va alătura și Croația Uniunii Europene, am uh, alocat fonduri uh, generate ca urmare a aderării Croației și s-a adoptat și această parte a textului în data de 6 iulie. Atât am avut de spus deocamdată, dar, încă o dată, vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și colegilor dumneavoastră, domnule președinte, pentru acest proiect de aviz și pentru dezbaterea foarte interesantă de astăzi. Președintele, mulțumesc frumos! Sigur, luăm notă de uh, observațiile importante pe care ni le-ați prezentat. Termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine, uh, 4 septembrie, la ora 12 și vreau să mulțumesc în avans tuturor celor care vor depune amendamente. Să revenim acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Îmi cer scuze, doamnei de Lange, dar în viteza uh, votului am uitat să începem și dezbaterea cu privire la proiectul de aviz. Prin urmare, dau cuvântul doamnei de Lange în, uh, tocmai pentru acest scop. Mulțumesc, domnule președinte. Ei bine, de vreme ce votul pentru liniile bugetare uh, au uh, mers exact în ideea pe care am discutat-o cu celelalte grupuri, uh, și proiectul de aviz, ca rezultat, nu mai are nevoie de prea multe amendamente, pentru că nu s-a votat nimic contra acestuia. Asta nu înseamnă însă că termenul pentru amendamente s-a schimbat. El rămâne pentru mâine și sunt convinsă că sunt o serie de aspecte foarte delicate aici pe care colegii s-ar putea să vrea să le discute. Acest aviz clarifică foarte cla- uh, bine faptul că bugetul agriculturii nu reprezintă cea mai mare creștere pentru anul 2013. Se vorbește foarte mult despre această creștere cu 7% generală a bugetului, dar vedeți că uh, e vorba de fapt de 0,5% pentru primul pilon și 5% pentru dezvoltare rurală. Însă, dată fiind dificultatea discuțiilor despre buget la nivel uh, european și național, este foarte bine să fim realiști și cred că asta s-a întâmplat. Nu am votat doar pentru creșterea unor priorități, ci am fost de acord și cu reducerea unor linii bugetare. Prin urmare, cred că Comisia uh, pentru Agricultură a fost foarte rezonabilă. Aici am limitat o serie de linii pentru uh, restituirile la export, astfel încât să avem plăți suplimentare suplimentare și aș vrea să noteze și Comisia acest lucru. Uh, îl vom clarifica și pentru cei din Comisia pentru Buget și din Consiliu că, de exemplu, în sectorul uh, legumelor sau uh, unde în um, Europa au fost condiții meteo adverse, ei bine, acolo va trebui să facem ceva. Dacă avem o politică agricolă comună liberalizată, trebuie poate să comunicăm mai mult cu cei care trebuie să uh, cumpere produsele și de aceea uh, elementul de promovare a fost întotdeauna un element foarte drag uh, comisiei noastre. Iată așadar aspectele discutate în aviz. Am clarificat uh, un lucru pe care l-am discutat de mai multe ori cu dumneavoastră și anume că este important ca proiectele pilot votate de acest Parlament să fie și duse la capăt. Și am uh, făcut câteva sugestii în acest sens, uh, sublinindu-le totodată pe cele importante pentru noi ca și comisie. Am mai făcut o adăugare, s-a adoptat uh, un, pilot, uh, un proiect uh, pilot suplimentar din partea verzilor cu privire la resursele genetice și uh, propun un text pentru adoptarea acestui uh, element și în rest aștept cu interes reacțiile colegilor. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Esther. Acestea sunt observațiile vis-a-vis -vis de proiectul de aviz. Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, atunci putem trece la ordinea normală uh, de pe ordinea noastră de zi și punctul 7. Deci chiar în mijlocul lucrurilor, plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune. După cum știți, înainte de vacanța de vară, am avut peste 7000 de amendamente, inclusiv cele depuse chiar de raportor. Numărul total de amendamente acest, acesta este numărul total de amendamente și el reflectă cât de importantă este această reformă care ne așteaptă în viitorul uh, apropiat, de unde și aceste nenumărate încercări de a îmbunătăți propunerea Comisiei. Ele reflectă totodată și diversitatea agriculturii europene. Datoria noastră acum este să găsim compromisuri astfel încât să ajungem la o soluție echilibrată pentru întregul sector agricol, și să arătăm că Parlamentul are o poziție unitară, cel puțin asta sper. Exact, acest lucru s-a întâmplat și cu rapoartele uh, Lion și DES. Nu va fi însă ușor, fiindcă la problema uh, plăților directe avem numai puțin de 2292 de amendamente, dintre care 111 depuse chiar de raportor, domnul Capula Santos, și peste 500 refer, uh, făcând referire la elementele de ecologizare. Noi trebuie să facem acum un rezumat al lucrurilor și uh, domnul Paceco, directorul responsabil, este alături de noi, așa că o să încep prin a da cuvântul lui Luis pentru a um, porni dezbaterea. Vă reamintesc totodată că dacă avem timp și vom termina cu această dezbatere cam într-o oră, atunci, după cum spuneam, dacă avem timp, aș vrea să avem și o reuniune a coordonatorilor cu raportorii pentru a discuta strategiile și pentru a vedea cum să facem față acestui număr imens de amendamente. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Doresc Înainte de toate să-mi exprim speranța mea că dumneavoastră ați petrecut o vacanță plăcută și că puteți acum să vă angajați cu multă energie în activitate, pentru că este nevoie de multă energie pentru activitatea noastră din săptămânile următoare încă nu dispunem de condiții optime pentru a putea discuta acest volum uriaș de amendamente și cred că nu toți colegii au avut ocazia să uh, citească uh, în amănunt uh, tot ce s-a propus, pentru că în limba mea maternă, abia cu două zile în urmă, ne-a fost furnizată traducerea. Dar cât am putut eu să parcurg, sunt câteva sute de amendamente și deja există câteva propuneri substanțiale de modificări, dar și propuneri de modificări mai puțin um, importante care poate nu sunt legate strict de logica întregii structuri a acestui document um, în ce privește viitorul um, aceste reglementări. Cred că ar trebui să stabilim niște uh, linii uh, de orientare a metodologiei de lucru. Și uh, v-aș propune să procedăm așa cum am prevăzut inițial. Ar trebui să aibă loc două ședințe pe 5 noiembrie și pe 26 noiembrie, așa cum s-a prevăzut deja. Și cred că votul ar trebui să aibă loc cândva imediat pe aceste reuniuni. Deci probabil că mai avem la dispoziție lunile septembrie și octombrie pentru o activitate intensă, pentru negocieri intense și Sigur că um, aș fi recunoscător pentru uh, propuneri din partea dumneavoastră în legătură cu uh, îmbunătățirea metodologiei de lucru. Săptămâna viitoare ar trebui să uh, organizăm o ședință a tuturor raportorilor și după aceea mă voi întâlni cu raportorii din partea grupurilor politice, raportorii din umbră, pentru a încerca să cădem de acord asupra uh, principalelor amendamente, să discutăm uh, elementele esențiale în legătură cu acele domenii în care diferențele de opinii permit ajungerea la propuneri de compromis. Și uh, sper să luăm decizii corecte, să le putem prezenta într-o manieră cât mai corectă. În afară de aceasta, sunt dispus și să accept sugestii din partea dumneavoastră care nu vor impieta coerența raportului. Este vorba despre orientarea generală a reformelor. Aici dispunem de altfel de o linie generală. Acum trebuie să ne dedicăm acestui volum gigantic de a parcurge cele șapte mii de amendamente, de a încerca să le înmănunchem într-un fel. Ne așteaptă o muncă foarte dificilă. Vă propun ca atare că încă această săptămână să stabilim termenele pentru întâlnirile cu raportorii din umbră și momentul în care ele vor fi stabilite să vedem uh, cum putem să ne coordonăm uh, programul de lucru. De pe acum încerc să limitez puțin propunerile de uh, întâlniri din alt domeniu, astfel încât să ne putem concentra pe programul legat de aceste documente. Președintele, foarte frumos, Luis, într-adevăr va fi o activitate extrem de complicată, dar sper și îmi doresc să găsim mijloacele, criteriile necesare care să ne permită să ajungem la o poziție coerentă care să nu aibă contradicții în sine. Voi începe cu Mario Lines, după aceea Lion, Marion McGuinness, prima. mulțumesc. Mă bucur că raportorul este foarte deschis sugestiilor. Cred că este de mare folos pentru toți cei care au înaintat uh, amendamente și spuneați că este o activitate foarte complicată, dar eu Eh, eu am analizat o serie de amendamente și cred că putem simplifica lucrurile pentru că există numeroase eh, duplicări. Și, deci, esențială va fi metodologia de lucru. Eh, trebuie să blocăm amendamentele, să, să, nu să formăm blocuri de amendamente pe tipologia de propuneri. Și în felul acesta, prin aceste înmănuncheri, vom reuși să facem progrese. Dacă analizăm elementele uh, care încă sunt controversate în legătură cu ecologizarea, sunt peste 600 de amendamente Există însă și sute de amendamente care se referă la anumite aliniate care pot fi cruciale. Deci, nu vom putea face progrese înainte de a cunoaște metoda de lucru. Important este din punct de vedere politic și să-mi exprim îngrijorarea mea și a colegilor în legătură cu concluziile legate de bugetul viitor și de cadrul financiar multianual, pentru că vor exista negocieri, există acum propuneri din partea uh, conducerii cipriote și dacă uh, vom ține seama de asemenea reduceri, nu cred că vom putea insista asupra preocupărilor noastre legate de ecologizare. Eu cred că Va trebui să transmitem un mesaj foarte clar și dumneavoastră, domnule președinte, trebuie să o faceți în legătură cu situația bugetară. Sigur că sunt chestiuni foarte dificile în multe regiuni din Europa. Fermierii sunt într-o situație dificilă, inclusiv în ce privește condițiile climatice din acest an. Dar noi trebuie să ne pregătim în discuțiile noastre. Pentru că altfel, ajungem la concluzia că nu vom putea uh, opera reformele în uh, limitele bugetare care ne vor fi impuse. Ne cunoaștem cu toții foarte bine în comisia noastră în legătură cu capacitatea de negociere a fiecăruia dintre noi. Eu cred că trebuie să începem cu acele domenii care, într-adevăr, să fie foarte progresiste, să vedem cum înmăgnunchem anumite articole. <laughs> Îmi cer scuze, spune proprietarul telefonului. Bun. vreau să uh, spun că sigur că <laughs> va trebui să tratăm, uh, să avem un anume simț al umorului și în cadrul Um, negocierilor. Dar să începem cu acele articole care sunt mai puțin controversate, să încercăm să le rezolvăm pe ele și după aceea, când vom ajunge la uh, subiectele care au mai degrabă un caracter contencios, să vedem cum progresăm acolo. Și o ultimă observație. Parlamentul uh, în anumite uh, elemente cheie a votat într-un anume fel și noi trebuie să respectăm aceste, acest vot. Trebuie să existe și un Um, meniu manual în ce privește ecologizarea. Pentru că nu trebuie să schimbăm uh, direcția pe care am hotărât-o deja. Trebuie să votăm în același sens. Deci trebuie să vedem care a fost poziția deja exprimată de Parlament și dacă ne putem respecta acea agendă sau dacă dorim să ne îndepărtăm de ea. Sigur, volumul de muncă este uriaș, dar nu cred că sunt probleme insurmontabile. Și cred că nu trebuie să ne așteptăm din partea fermierilor să progreseze în reforma PAC cu bugete mai mici. Acest lucru uh, nu poate fi realizabil. Și eu cred că uh, raportorul trebuie să țină seama de acest lucru. Sigur că sunt probleme și legate de uh, calendarul reuniunilor, având în vedere obligațiile prestante și uh, legătură cu alte probleme. Dar cred că uh, în amănunt trebuie să discutăm aceste lucruri la reuniunea noastră viitoare. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. De, am discutat despre aceste chestiuni prima dată când am vorbit despre proiectul pentru bugetul general și de cadrul financiar multianual. Deci nu este vorba acum de o înghețare a bugetului, chiar dacă există anumite uh, reduceri, dar trebuie să ne ă, gândim dacă reducerile vor avea un impact asupra reformelor sau nu. George Laem acum. Mulțumesc, vreau să mulțumesc raportorului pentru uh, sugestiile făcute, pentru buna cooperare, pentru că trebuie să progresăm. În ceea ce ne privește pe noi, nu, știu, nici nu știu știu la ce număr de amendamente s-a ajuns, vreo 8.000. Ideea este că la final să avem un rezultat credibil care să ne putem prezenta în public, pentru că nu mai e vorba aici de avize, e vorba de un text cu forță juridică care va dicta modul în care vor fi guvernate fermele în următorii ani. Discutăm despre toate uh, impulsurile fiscale necesare în agricultură. Așadar, răspunderea noastră a Parlamentului European este una enormă. Când, după ce vom fi votat aceste amendamente ale textului juridic, trebuie să avem un rezultat credibil care să poată fi privit cu ochi buni de public în general și de fermieri în mod special. Un rezultat cu care să se poată lucra așadar. Să avem un document credibil la final, dragii mei. Șapte și ceva de amendamente nu ne prea ajută în atingerea acestui obiectiv. Trebuie să găsim o metodă. Raportorul și raportorii din umbră au sugerat uh, deja o cale de atac a acestor amendamente, pentru că dacă e să le analizăm, mai ales în ceea ce privește uh, pășunile permanente la 4 cu 1, există nu știu câte zeci de variații uh, prin amendamente, dar care se îndreaptă cam în aceeași direcție. Așadar, sugerăm o grupare. Mai întâi amendamentele tehnice, uh, Uh, și apoi celelalte care sunt mai politice. Să reușim așa, așadar astfel să uh, ajungem la un rezultat palpabil, care să țină cont de circumstanțele existente și să lăsăm uh, sensibile în punct de vedere politic, după cum a spus și Mayrid, uh, pe final. Sunt vreo 600 de amendamente pe ecologizare. E foarte clar că avem nevoie de o metodologie uh, și din nou se pune întrebarea dacă vom uh, ține cont de rapoartele care au fost uh, votate deja și care dictează linia politică. Tare nu mi-ar plăcea să votăm de două ori uh, aceeași chestiune pe ecologizare. Așadar, grupul meu încearcă și el să pună umărul pentru ca împreună să avem un rezultat pe care să-l putem vota, adică amendamente de compromis încadrate într-un uh, calendar astfel încât să avem negocieri într-o primă lectură. E foarte clar că Consiliul vrea să lucreze Uh, serios pe acest dosar uh, și ține de negocierile de pe cadrul financiar multianual, dar și noi trebuie să fim uh, pregătiți, iar comisia noastră trebuie să își exprime o poziție până ajungem la acest stadiu în decembrie. Eu voi lucra cât de asidu pot. Mulțumesc! Mulțumesc, Martin Hausling și apoi Esther de Lange. Da, nu mi se pare că mai putem să ne îndepărtăm de o reformă ambiționată. Nu știu câte hectare au fost uh, sacrificate, hectare de pădure pentru a uh, obține această avalanșă de hârtie. Este o furie a hârtiei cu aceste amendamente. Parlamentul uh, se ocupă foarte asidu de acest, acest subiect și e foarte clar că amendamentele sunt colorate. Uh, Um, mai ales că avem foarte multe amendamente de la PPE care se contrazic între ele. Uh, grupurile politice trebuie să se ocupe de aceste mici uh, contradicții, astfel încât uh, raportorii din umbră, împreună cu raportorul, să poată negocia pe amendamentele de compromis. E nevoie de clarificare. Și nu cred că putem să ne îndepărtăm de calendar. Mai întâi vrem să tratăm uh, subiectele uh, importante, uh, subiectele nucleu. Aici iese în evidență clar ecologizarea și apoi măsurile de la pilonul 1 Nu știu dacă după aceste negocieri ne vom mai îndrăgi unul pe altul, dar nu cred că e vorba de fapt despre asta, pentru că o reformă comportă cu sine și astfel de subiecte spinoase. Uh, Mary McGuinness spunea că uh, dacă nu vom avea bani, nu va exista reformă, pentru că nu ne permitem ecologizarea. Să exprimăm mesaje atât de tranșante mi se pare totuși periculos, pentru că până la urmă e nevoie să vedem cum anume uh, am putea eventual să acționăm și cu mijloace mai puține la nevoie. Există amendamente și din partea membrilor din statele noi, din Uniunea Europeană. E vorba de uh, distribuirea fondurilor în Europa, o distribuire justă. E una, iarăși un aspect central uh, și iarăși va fi foarte interesant uh, de abordat. E interesat de văzut dacă vom reuși să facem dreptate pentru toți. Eu cred că ar trebui să găsim un compromis în așa fel încât să nu luăm prea mult de la unii și să nu uh, oferim 100% uh, altora. Uh, în săptămânile ce vor urma, trebuie să vedem ce vine de la grupurile politice, să vedem care sunt subiectele cheie și ce se întâmplă pe, acest, pe marginea acestora. Ar trebui, zic eu, să începem cu ecologizarea. Celelalte chestiuni sunt tehnice, sunt subiecte ce țin mai degrabă de încadrarea în pagină a documentului. Eu cred că trebuie să acționăm acum, să respectăm calendarul, pentru că nu ar trebui ca respectarea calendarului să eșueze din cauza noastră. Deci nu ar trebui să fim noi cei care uh, întârzie. Nu putem să spunem că uh, dacă nu reușim acum, reușim în 2014 și, și dacă nici atunci, în 2015. Cred că cel mai bine ar fi să ne punem uh, pe treabă acum. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Martin, Esther de Lange și apoi Brita Reimers. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E frustrant că dedicăm această reuniune dezbaterii uh, modului în care vom dezbate lucrurile mai târziu, pentru că de fapt asta facem și suntem foarte în întârziere comparativ cu alte comisii parlamentare și mă tem că dacă nu vom accelera ritmul, vom fi în afara uh, dezbaterii și nu în centrul acesteia. E frumos că Marti spune că ar trebui să ajungem cu toții la un acord și că grupurile ar trebui să facă ordine în cadrul grupului, dar nu cred că așa facem reformă, discutând despre aceste lucruri. Merit McGuinness a spus foarte clar uh, care este problema duplicării și nevoia de a avea o structură clară și sunt de acord cu raportorul, pentru că acesta spune că vrea să discute cu raportorii în umbră. E de bun simț, dar înainte să treacă la această dezbatere, mai bine ar fi să uh, vină cu o structură clară pe care să ne o prezinte nouă ca să știm exact despre ce e vorba în propoziție. Ce facem uh, la congresul partidului uh, meu? Avem vreo opt tipuri de amendamente, majoritatea tehnice. Mă, mă scuzați, avem amendamente tip A și nu 8. A, amendamente tehnice, apoi amendamente de tip B, care trebuie rezolvate, sunt problematice, dar nu foarte problematice, și apoi amendamentele de tip C, care sunt extrem de dificile. Uh, și ar trebui ca secretariatul să își dea seama unde e școala de gândire uh, în ceea ce privește diferitele amendamente depuse. De asta avem nevoie, de o catalogare, după care, foarte bine, raportorul împreună cu raportorul din umbră pot să discute între ei numele grupurilor politice. E transparență, trebuie să fie transparență la Parlamentul European. Nu putem să avem o discuție între cinci oameni care să fie prezentate comisie parlamentare și apoi plenare și să fie un fel de uh, ori sunteți de acord cu noi, ori la revedere. Haideți mai întâi să vedem care e structura, pe ce lucrăm, pe ce ne axăm și pentru asta avem nevoie de o vedere de ansamblu pe structură, ca să știm despre ce este vorba. Domnule președinte, nu prea îmi place mie să încep uh, uh, noul sezon cu o astfel de afirmație, dar avem nevoie de mai multe reuniuni. Să lăsăm la o parte alte dosare pe care uh, activăm, să ne întâlnim mai des, mai ales în ceea ce privește aceste chestiuni controversate, amendamentele de tip C de care vă vorbeam. Mulțumesc! Mulțumesc, Esther! Da, am făcut o propunere adineauri. Spuneam că după această reuniune aș vrea să rămân cu coordonatorii și cu raportorii uh, ca să văd exact care este metoda de lucru și e foarte clar că secretariatul va trebui să-și aducă contribuția pentru că facem, trebuie să facem ordine uh, la amendamente. Brita Reimers. Mulțumesc. Mi-am dat seama că vorbim despre cum vrem să implementăm totul la Parlament, cum vrem să ne aliniem cu liniile bugetare, dar nu discutăm despre pentru cine facem reforma și cine este afectat de aceasta. Nu mă miră faptul că avem atâtea amendamente, pentru că am mai avut uh, discuții și am văzut exact cât de divergente sunt opiniile noastre uh, nu doar între grupurile politice, ci și în, grupul politi în grupurile politice, de, mai ales când vine vorba despre restructurarea politicii agricole comune. Dar haideți să ne gândim cum anume poate fi implementată această reformă la sfârșit, la fața locului, de către fermier, care sunt costurile adiționale care rezultă uh, în urma implementării reformei. Noi vrem să fim corecți din punct de vedere bugetar, dar dacă la final creăm o avalanșă birocratică, atunci va fi foarte trist. Nu degeaba am uh, depus primul amendament care vizează uh, o respingere a reformei, pentru că de fiecare dată ajungem la o suprabirocratizare și nu știm cum altfel să acționăm decât prin suprabirocratizare, așa că haideți să ne gândim exact. Dacă vrem să debirocratizăm acest domeniu în plan european, Uh, cum putem să dăm o reformă care să rezulte în debirocratizare și să nu pierdem din vedere destinatarul reformei. Vrem să avem, uh, într-adevăr, o politică agricolă comună care să obțină ceva sau vrem o uh, birocratizare doar așa ca să ne dăm în spectacol, politic vorbind? Mulțumesc! Vicepreședinte. Mulțumesc, Brita. Domnul vicepreședinte Sikierski are cuvântul acum. Mulțumesc! În ultimele luni am fost de acord că vom lucra la amendamente fără a aștepta rezultatele de la discuția pe buget. Eu cred că ar trebui să ne menținem această poziție. Să nu facem în așa fel încât anumite informații care circulă acum, informații despre amendarea bugetului, să ne influențeze pe noi negativ. Ar trebui ca atunci când discutăm despre aceste amendamente să excludem reducerile bugetare. Pentru că dacă e să ținem cont de noile informații, atunci e foarte clar că to toată situația se schimbă și amendamentele se schimbă. În ceea ce privește raportul pe politica de coeziune, amendamentele au fost adoptate înainte de vacanța parlamentară la regii. Prin urmare, s-a creat uh, un climat prin uh, intermediul căruia politica de coeziune poate să fie consolidată. În politica de dezvoltare regională, acum, se pune accentul pe politica de uh, urbanizare, pe ceea ce se întâmplă în spațiul urban. Situația s-a cam inversat. Și atunci ne întrebăm, ce facem noi Păi eu credeam că există doar o singură politică de coeziune și că este vorba de despre, despre dezvoltarea regiunilor. Ori dacă acum se sublinează doar uh, dimensiunea urbană, acest lucru înseamnă că mediul rural e lăsat pe tușă. Iar eu cred că ar trebui să avem o discuție la nivelul tuturor grupurilor politice pentru a analiza exact care este pulsul și care este direcția politică de urmat. Și vă încurajez chiar să faceți asta. Mulțumesc, domnule Sikerski. Ulrike Rodust. Mulțumesc, am urmărit uh, cele spuse cu maximă atenție și vreau să spun următoarele. Eu, în domeniul pentru pescuit am avut 2600 de amendamente în legătură cu regulamentul de bază. Și cred că aceeași eh, va fi situația în ce privește plățile directe eh, în dezvoltarea rurală frustrarea mea legată de aceste amendamente a fost că eh, mi-am petrecut mult timp din concediu Uh, dedicându-l lor. Și am constatat că multe din aceste amendamente au fost identice aproape, dar aveau uh, denumiri diferite și chiar proveneau din grupuri politice diferite. Concluzia mea era că lobbyiștii au fost cei care au impus aceste amendamente și că doar numele autorilor au fost modificate. Noi avem instrumentul codeciziei. Și ce facem? Noi ne pierdem timpul lăsându-ne bombardați de amendamente care în cea mai mare parte sunt identice și uh, variațiunile sunt doar uh, datorită unor uh, cuvinte neînsemnate, pentru că în substanța amendamentului, de fapt, doar câteva sute erau într-adevăr demne de atenția noastră. Ar trebui să ne gândim cu toții dacă nu ar trebui pe viitor să încercăm să ne facilităm munca și nu să uh, încercăm să stabilim performanțe de genul 7000 de amendamente. Pentru grupul meu politic vreau să vă spun că noi lunile trecute am discutat intens despre reforma PAC. Grupul meu politic își dorește o reformă PAC o reformă uh, PAC care să fie ecologizată și eu sunt ferm convinsă că în numărul mare de amendamente nu vom întâlni multe elemente noi. De aceea, uh, cred că uh, nu trebuie să mai existe o rediscutare în grupurile politice. Cine n-a făcut acest lucru în trecut ar trebui mai degrabă să aibă curajul să spună opiniei publice ne dorim o reformă, nu să ne îngreunăm acum modul de abordare a substanței acestei reforme. Mulțumesc, Ulrike, spune președintele. Și eu sunt de acord că și am constatat și ceea ce a spus uh, colega Ulrike Rodos. Pentru că pentru prima dată a devenit evident că în spatele amendamentelor uh, se ascund adesea și guvernanții. Și uh, de aceea se întâmplă ca din diversele grupuri politice să primim practic uh, amendamente identice. Sigur, și lobbyiștii joacă un rol, dar cei din Consiliu poate sunt mai bine reprezentați în amendamente decât am crede noi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przepraszam, nie mogłem być od początku naszych obrad. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am putut participa la ședință de la bun început. Avem foarte multe amendamente și este nevoie de mult timp pentru a le prelucra. Aș vrea să spun că nu pot să-mi imaginez că uh, acest uh, scenariu sumbru se va realiza și că se va ajunge la reduceri bugetare pentru politica agricolă comună. Uh, pentru că cine își dorește acest lucru nu înțelege marile provocări în fața cărora agricultura europeană se află în clipa de față. Poate că acum sunt mai mari decât în trecut când am vorbit despre perspectiva 2007-2013. Sper ca rezultatul final al Uh, activității noastre în ce privește bugetul să arate astfel încât mijloacele pentru PAC să nu fie reduse. Aș dori să insist asupra unui aspect pe care l-am menționat deja de mai multe ori. Este vorba despre plățile directe și despre anumite aspecte juridice. Avem nevoie de punctele de vedere ale unor experți credibile în ce privește efectuarea plăților directe. Cred că propunerile Comisiei Europene nu uh, sunt 100% compatibile cu prevederile tratatului de la Lisabona, pentru că nu este uh, permisă o discriminare. Sigur, uh, plățile directe pot să fie diferite, nu trebuie să fie egale, dar trebuie să existe criterii clare care să se respecte pentru această diferențiere. Și din moment ce criteriile nu există, um, se recurge la criteriul istoric. Cine a avut în trecut mai mulți bani vrea și acum mai mulți bani. Eu cred că acest criteriu nu trebuie să victime să fie aplică pentru că este un criteriu abuziv. În cadrul activității noastre viitoare, voi reveni asupra clarificărilor juridice legate de această problemă și aș uh, ruga uh, să uh, avem posibilitatea să ascultăm experți, persoane foarte competente în legătură cu acest domeniu. Avem și opinii care au fost prezentate în Parlamentul polonez și acolo s-a spus că propunerile Comisiei nu corespund 100% prevederilor tratatului de la Lisabona. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Des, mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu metodologia de lucru vreau să spun ceva. Avem peste șapte mii de amendamente în legătură cu aceste patru rapoarte. Eu cred că trebuie să uh, cerem și o reformă a regulamentului de lucru pentru Parlamentul European. Și la anterioara uh, legislatură am spus că uh, atunci când se înaintează un amendament, eu cred că ar fi nevoie de cel puțin 10 semnături ale colegilor. În felul acesta s-ar reduce masiv numărul amendamentelor. Și cred că merită să discutăm asupra acestui lucru ca să nu uh, pierdem până la urmă imaginea de ansamblu asupra uh, volumului, pentru că ne putem imagina altfel că se va ajunge la un moment dat la 30.000 de amendamente și abia atunci oamenii vor realiza că acest sistem nu mai este practicabil. Cred că trebuie să ținem seama de aceste probleme uh, care uh, vin asupra noastră pe viitor și trebuie totuși să ne menținem capacitatea de funcționare a Parlamentului, dincolo de faptul că și costurile ar crește foarte mult dacă ar trebui de fiecare dată să uh, dovedim un asemenea volum de lucru. Președintele, mulțumesc, Albert. Sigur, vom putea discuta și asupra acestor aspecte, poate imediat după încheierea ședinței propriu-zise, când ne vom întâlni cu raportorii și uh, coordonatorii. Uh, dar acum aș dori să dau cuvântul comisiei. Domnul director Pacico. Oui, merci, monsieur le président. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cred că în această etapă Ceea ce mi se pare mie că este în conformitate cu discuțiile dumneavoastră este faptul că, din partea Comisiei, ne așteptăm ca Parlamentul să ajungă la o poziție vis-a-vis -vis de aceste amendamente și vă stăm întru totul la dispoziție pentru a face tot ceea ce ne stă în puteri, astfel încât să vă oferim toate clarificările necesare ca să ajungeți la finalul acestei misiuni atât de importante, deși foarte dificile, lucru pe care îl recunosc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Luis, ai cuvântul. Senor președinte, realitatea o e Stimate domnule președinte, lucrurile sunt așa cum sunt. Aceste dificultăți există și trebuie să le abordăm. Însă, oricum, e o ocazie. E o ocazie să venim cu soluția și cu răspunsurile potrivite pentru noua politică agricolă comună. Eu aștept cu nerăbdare să lucrez cu raportorii și cu raportorii din umbră sunt de acord cu doamna McGuinness, uh, poate putem începe cu articolele mai puțin controversate, apoi mai era cineva care a spus să vorbim mai întâi de ecologizare. Iată, așadar, avem deja alegeri de făcut și oricare ar fi acestea, avem foarte mult de lucru și trebuie să începem cât mai repede. După cum am spus, trebuie să lucrăm cu compromisul ca idee de bază, doamna McGuinness, domnul George Lyon vorbeau despre un meniu care să ne ajute, un um, manual. Și poate aici uh, ar apărea dezacorduri între propunerea mea și propunerile celorlalte, uh, din amendamentele celorlalte grupuri. Trebuie însă să vă spun, când uh, am vorbit despre uh, certificarea de mediu care ar putea fi desfășurată de statele membre, eu uh, am sugerat ceea ce mi s-a părut mie metoda cea mai eficientă de stabilire a unui manual de ecologizare, astfel încât să avem un sistem acceptabil pentru toată lumea, Comisia Parlamentului European și așa mai departe. Dacă nu, uh, încercând o abordare de sus în jos, o să ajungem într-o mm, mm, într-o serie întreagă de, măsuri, de probleme birocratice și așa mai departe. Dacă avem un sistem de certificare pentru mediu care să poată fi desfășurat și administrat de statele membre, acest mecanism ar putea fi folosit și ar da flexibilitate procesului de ecologizare. Iată o idee care ar putea poate întruni consensul Uniunii Europene, consens între cei care nu vor o listă exhaustivă de măsuri și cei care vor un sistem flexibil uh, și mecanisme flexibile pentru punerea în aplicare a ecologizării. Iată așadar un exemplu de compromis, uh, cum o să fie multe altele la care va trebui să ajungem. Și dacă va fi să avem un meniu, o listă, după cum spuneam, aceasta va fi ușor de verificat, de pus în aplicare și așa mai departe, iar modul de pus în, punere în aplicare va trebui să fie practic și flexibil. Nu vom ajunge cu ușurință la această listă, dar e genul de probleme cu care va trebui să ne confruntăm și va trebui să o facem într-un mod reușit, ținând seama de spiritul compromisului și al bunăvoinței Parlamentului European. Trebuie să fim pragmatici în căutarea de soluții, fiindcă sarcina care ne așteaptă este una dificilă, dar eu sunt optimist că vom reuși. Mulțumesc frumos! Președintele, mulțumesc, dragi colegi, pentru această dezbatere. Uh, vom, ne vom organiza în continuare, secretariatul ne va ajuta cu siguranță pentru uh, a ne descurca cu toate aceste amendamente. Uh, se vor fixa criterii. Responsabilitatea este foarte mare și dat fiind faptul că în temeiul tratatului de la Lisabona este pentru prima dată când suntem um, chemați să ne îndeplinim o sarcină atât de mare și nu trebuie să fie o reformă cu orice preț, ci o reformă care să răspundă problemelor existente. Acum, dragi colegi, vă reamintesc că reuniunile următoare sunt prevăzute la ora, în 17 septembrie la ora 15 și apoi 18 septembrie de la ora 9 la ora 18.30. Acum închid reuniunea uh, aceasta, facem o pauză de 5 minute și o să-i rog pe raportor și pe coordonator să rămână în sală. Vă mulțumesc!